privind securitatea instalațiilor nucleare din Belarus. Domnul comisar are cuvântul. Bun venit, domnule comisar, aveți cuvântul. Dragi colegi, stimați membri, în numele domnului comisar Caniete, dați-mi voi mai întâi să mulțumesc stimaților membri eh, pentru întrebarea privind acțiunile Comisiei în legătură cu stabilitatea instalațiilor nucleare din Belarus și dați-mi voie să vă informez ce măsuri luăm pentru a ne asigura că aceste facilități vor fi operate numai respectând cel mai înalt nivel de standarde de siguranță. Siguranța nucleară rămâne o prioritate cheie pentru Comisie, așa cum uh, este confirmat și de strategia cadru pentru Uniunea Energetică, stimulând uh, cooperarea, transparența și încrederea, folosim toate instrumentele pe care le avem la dispoziție pentru a asigura cele mai înalte standarde de siguranță posibile în Uniunea Europeană, cât și la nivel internațional. Acest lucru este absolut non-negociabil. În ce privește cooperarea nucleară cu Belarus în domeniul siguranței nucleare, acesta este exact uh, abordarea pe care am avut-o întotdeauna. Siguranța nucleară și protecția radiologică au fost întotdeauna uh, punctele cheie ale schimburilor noastre uh, începând cu 2011, Uniunea Europeană a oferit uh, autorității de reglementare din Belarus asistență tehnică în cadrul instrumentului Uniunii Europene pentru cooperare în domeniul siguranței nucleare prin transferul celor mai bune practici asupra uh, procesului de reglementare, inclusiv formulări privind condițiile de licențiere și practicile de inspecție de la selecția siturilor și până la uh, aprobare și operare. Din 2015, un expert al Uniunii Europene se află la Minsk, unde am uh, uh, susținut uh, autoritatea de reglementare în procesul de construire al unei noi facilități încă de la primele stadii. Uh, Scopul nostru este să împărtășim expertiza Uniunii Europene și să creăm capacitatea instituțională care să permită respectarea celor mai bune practici internaționale și standarde internaționale. Prin această asistență tehnică eh, avem încredere că autoritatea reglementare din Belarus și-a îmbunătățit capacitatea umană și tehnică. Totuși, Comisia consideră că independența autorității de reglementare din Belarus trebuie să fie întărită suplimentar și este nevoie de o monitorizare strânsă a acestor evoluții. În ce privește testele de stres privind siguranța nucleară, așa cum am spus înainte, deschiderea și transparența sunt esențiale când vine vorba de siguranță nucleară prin cooperarea uh, cu vecinii noștri putem beneficia de schimbul de informații și de experiență și putem construi mai multă încredere și în acest spirit Comisia salută utilizarea pe, la scară extinsă a serviciilor Agenției uh, Nucleare Internaționale uh, în ce privește activitățile de peer review pentru a asigura uh, siguranța nucleară. Începește testul de stres uh, de siguranță nucleară de la Ostroveț, de la centrala de la Ostroveț. Vreau să clarific două lucruri esențiale în înțelegerea procesului general. Mai întâi, testele de stres nucleare, atât în Uniunea Europeană cât și în țări terțe, se fac pe bază voluntară. Uh, juridic vorbind, Uniunea Europeană nu poate obliga niciun stat membru și cu atât mai puțin o țară terță uh, care alege energia nucleară să se supună un astfel de test de stres. Totuși, există un angajament politic de a face teste de stres în cadrul Uniunii Europene și o încurajare de a extinde aceste teste în afara Uniunii Europene. Din martie 2011, Consiliul European a cerut nu doar evaluări de risc și de siguranță transparente ale tuturor uh, centralelor nucleare europene, dar a cerut teste similare uh, și în uh, țările vecine și în lumea întreagă. De atunci, Comisia a promovat aceste teste de stres în țările vecine și este încurajator faptul că Ucraina a participat deja voluntar în astfel de exerciții și că Armenia este pe cale de a face acest lucru cu susținerea financiară a Uniunii Europene. În al doilea rând, un test de stres este totuși de competența statului uh, respectiv. Este făcut de operatorul local și supervizat de autoritatea de reglementare uh, națională în domeniu. Și numai după ce se finalizează evaluarea uh, testului de stres, Uh, rezultatul acestuia este publicat și abia atunci Comisia poate organiza uh, studii de tip peer review, activități de peer review prin intermediul autorităților naționale de siguranță în domeniul nuclear. În iunie 2011, pe baza unei inițiative a Comisiei, câteva țări vecine, printre care și Belarus, și-au confirmat dorința de a face teste de stres nuclear semnând declarația privind uh, organizarea de teste de stres în domeniul siguranței nucleare. De atunci am uh, îndemnat Belarusul să facă acest test, aceste teste. Experții comisiei, uh, comisia se așteaptă în lumina concluziilor din februarie 2016 ca această cooperare UE-Belarus să evolueze pozitiv și din acest punct de vedere. Care sunt pașii următori? Comisia a fost informată de Belarus că acum a creat instrumentul juridic care să reglementeze implementarea testurilor de stres conform specificațiilor europene. Belarusul deja a indicat că la încheierea testului de stres la centrala de la Ostroveț, raportul național de evaluare va fi prezentat Comisiei în cursul uh, anului 2016-2017. Din partea noastră, pregătirile necesare pentru uh, activitățile de peer review au fost deja făcute și acum sunt introduse în programul de lucru al, uh, al grupului autorităților de reglementare în domeniul siguranței nucleare. Împreună cu uh, Comisia Europeană, acest grup de experți va organiza activitatea de peer review uh, imediat ce primim raportul de evaluare național. Acesta este deja o evoluție pozitivă, dar Comisia ar dori să crească viteza procesului de implementare în Belarus și să primească raportul uh, privind uh, testul de stres cât mai curând posibil. Prin urmare, serviciile noastre planifică o misiune tehnică în Belarus în următoarele luni pentru a discuta progresele uh, eventuale. Pentru a încheia, dați-mi voie să vă asigur că Comisia este în continuare foarte angajată față de ideea creșterii siguranței nucleare și a discutării acestei chestiuni cu toți responsabilii belaruși la toate nivelurile. Vom continua să promovăm cele mai ridicate standarde de siguranță nucleară în Belarus împreună cu toți partenerii noștri internaționali. Dați-mi voie, de asemenea, să vă asigur că suntem în strâns contact cu statele membre din vecinătate, în special Lituania, pentru a urmări evoluțiile de la uh, centrala nucleară de la Ostroveți și vreau să asigur uh, Parlamentul European că vă vom uh, ține informați uh, de fiecare dată când apare o evoluție nouă. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim domnului comisar. Deschidem acum dezbaterea și, și are cuvântul domnul Mameghins. Thank you very much, Mr. Mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule comisar, dragi colegi. Instalațiile nucleare din Belarus au fost Uh, create în 80, însă datorită dezastrului din 86 de la Cernobâl, aceste instalații nu mai funcționează cum trebuie. În 2013 au început noi construcții și costul este de în jur de 10 miliarde de dolari. Reactorul a folosit o reacție pe bază de apă și în momentul de față este același care urmează să fie folosit și la centrala nucleară din Finlanda. Temerile comunității internaționale, în special a Lituaniei, sunt de înțeles. Belarusul n-a avut niciodată o instalație nucleară pe teritoriul său, prin urmare dă naștere la temeri cu privire la incapacitatea acționării normale a acestor instalații. Și pentru a răspunde acestor uh, neliniști, Belarusul ar trebui să permită o serie de teste de rezistență efectuate sub egida eh, Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, precum și un studiu complet de impact asupra mediului, în special în ceea ce privește apa potabilă, pentru că există surse de apă potabilă partajate cu Lituania. Relațiile dintre UE și Belarusia după eliminarea uh, restricțiilor evoluează și cred că datorită acestora vom găsi o soluție referitor la instalațiile nucleare din Belarus, având în vedere că domeniul acesta este unul foarte important și singura soluție este cooperarea multilaterală între toate părțile implicate direct sau indirect. Belarus, Lituania, Federația Rusă, specialiștii care construiesc astfel de instalații și toate celelalte instituții vizate. Și aș vrea să adaug că energia nucleară este uh, Uh, cea care asigură cea mai bună protecție a mediului și dacă este gestionată în mod corespunzător poate să dureze zeci de ani. Senora Fotiga. Mulțumesc, doamna Fotiga, acum. Dziękuję, panie przewodniczący. To tereny Białorusi. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vorbim aici despre Belarus statul care a fost cel mai puternic afectat de, deraz, de dezastrul de la Cernobâl. 23% din suprafața Belarusului a fost contaminată în urma acestui accent, accident. Și tocmai de aceea Belarusul a avut întotdeauna o politică prudentă când venea vorba despre energia atomică. De asemenea, Belarusul nu părea a fi dispus să participe la proiectele uh, referitoare la eventuale centrale nucleare. Între timp, politica Belarusului s-a schimbat uh, și, uh, iată, Belarusul vrea să își construiască propria centrală atomică. Politica uh, Belarusului, guvernului, nu este prea clară. Ostroveț este un proiect mixt, Belarus-Rusia, Există și o mică parte de finanțare care provine din Finlanda. Ostroveț se află la doar 50 de kilometri de capitala, distanța de capitala Lituaniei, se află aproape de granița între Lituania și Belarusul și, în plus, ă, teritoriul pe care va fi centrată sau ă, construită această ă, centrală se confruntă cu riscuri seismice. Mai există și un coridor aerian care trece exact prin uh, zona respectivă. Sper că măcar acest uh, culoar aerian va fi mutat. Ce vreau eu să vă spun? În primul și în primul rând vreau să spun că Belarusul nu și-a asumat și nu a respectat toate angajamentele Convenției de la ESPO. De asemenea, uh, Belarusul nu a dat explicațiile pe care trebuiau să le, trebuia să le ofere în, respectivul, în respectiva zonă. În plus, există o serie de polonezi. Mulțumesc, doamna Ostevicius. With your agreement, I will speak in Lithuanian, Mr. Chairman. Chairman. Mulțumesc. Dacă sunteți de acord, o să vorbesc în lituaniană. Domnule președinte, dragi colegi, cu patru ani în urmă, Lukashenko a declarat deschis că această centrală nucleară ar trebui să fie cea mai ieftină centrală construită vreodată în lume. Și asta este un citat. Când aud toate aceste lucruri, nu pot decât să simt teamă și nu cred că cineva poate să privească cu nepăsare lucrurile. Ar fi amuzant dacă n-ar fi adevărat. Această instalație e, a fost construită în mod abuziv și economiile s-au făcut uh, Uh, în detrimentul siguranței. Toate standardele sunt încălcate, nu au fost efectuate teste de rezistență și există și furturi care sunt tipice construcțiilor din Uniunea Sovietică. A fost construită la 50 de kilometri distanță de Vilnius, de granița cu Uniunea Europeană. Este o construcție ilegală și nesigură. Și astăzi avem explicații din partea comisiei și îmi pare rău, domnule comisar, dar aceste explicații nu sunt suficiente. Decizia de a construi această instalație nucleară a fost o decizie politică a Moscovei pentru a-și păstra influența în regiune. Trebuie să ne trezim înainte să fie prea târziu, pentru că uh, e un dezastru dacă ajungem să facem compromisuri cu siguranța nucleară. Lukashenko este un dictator care încearcă să construiască instalații nucleare. N-a învățat nimic din Cernobâl. Domnilor și domnilor, noi oare am învățat ceva din această lecție? Și aș vrea să reamintesc tuturor că dezastrele nucleare nu cunosc frontiere. Dragi colegi, există o singură soluție posibilă și anume această construcție legală trebuie să uh, fie oprită. Proiectul poate fi avut în vedere doar dacă avem un dialog adecvat care să permită Comisiei Europene să efectueze o supraveghere strictă a construcției. E nevoie de un răspuns clar din partea Uniunii Europene pentru Minsk și Moscova. Trebuie să folosim toată forța noastră și puterea de influență. Nu văd de ce Uniunea Europeană nu poate uh, să-și folosească experiența în, discuții, în dialogul cu Iran și când discută cu Belarusul, inclusiv Consiliul Națiunilor Unite. Mulțumesc, domnul Mastalca. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, mă bucur că pot vorbi pe un subiect atât de important cum este siguranța instalațiilor nucleare. Nu atât doar începește construcția unei noi centrale nucleare la uh, frontiera dintre Belarus și Lituania. Conform datelor statistice, de la 1 mai, 414 reactoare nucleare operează în 30 de țări și 133 de reactoare uh, sunt uh, planificate de a fi construite inclusiv în state membre. Recent am uh, comemorat cea de-a 30-a aniversare a tragediei de la Cernobâl. Cu această ocazie am organizat o tablă, o masă rotundă la care au participat uh, reprezentanții societății civile pentru a împărtăși lecțiile acestui dezastru. Experții au confirmat că această construcție a noi uh, centrale îndeplinește toate standardele curente și este supervizată și de ONG-uri uh, preocupările de securitate legate de instalațiile nucleare există și în vechi state membre, cum ar fi Belgia și trebuie să menționez și Ucraina, unde uh, la fel instituțiile, uh, uh, centrale nucleare sunt foarte aproape de frontieră. Trebuie să avem o discuție cum putem elimina riscurile și a oferi energie și siguranță cetățenilor. Mulțumesc. Senor Rope. Domnul Rope. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, domnule comisar. Vă mulțumesc că ați fost de acord să participați la această dezbatere deosebit de importantă pentru întreaga Uniune Europeană. Din păcate, iată, domnul comisar Caniete n-a găsit timpul necesar pentru a răspunde la o întrebare deosebit de importantă care ține de portofoliul său. Este vorba despre uh, securitatea nucleară la granițele Uniunii Europene. De asemenea, sunt dezamăgit de atitudinea laxistă a Comisiei vis-a-vis -vis de o problemă deosebit de importantă, și anume construcția instalației nucleare de la Ostroveț, care contravine tuturor standardelor internaționale. Semnalele transmise de comisie sunt formale doar și ne induc în eroare. Domnul Caniete îmi răspundea la un moment dat că testele de stres au fost uh, demarate la primul reactor de la Ostroveț, chid că asta nu se întâmplase în realitate. După aceea au mai existat declarații făcute de com- comisariul Andrew Kaitis, uh, declarații conform cărora Belarusul respectă toate uh, Uh, standardele internaționale, uh, o declarație care vine <laughs> în contextul în care organismele care țin de conven- Convenția de la ESPO, spre exemplu, spuneau cât se poate de clar încă din 2014 că standardele sunt uh, încălcate. Iată, avem îngrijorări, îngrijorări justificate. O instalație nucleară este acum construită la granița uh, dintre Lituania și Belarus de către un stat autoritar cu asistența Rusiei, iar astfel de state nu respectă standardele internaționale. În plus, știm care este cultura din aceste state și știm care este atitudinea lor vis-a-vis -vis de transparență. Spre exemplu, în aprilie a avut loc un accident la uh, instalația în curs de a fi construită. Minskul a trecut sub tăcere acest accident. De asemenea, uh, experții de la Agenția Internațională pentru Agen- Energia Atomică nu au fost invitați la fața locului pentru a evalua accidentul. Uh, Belarusul, în plus, ne-a oferit o analiză de impact pentru râurile lituaniene. De asemenea, nu a demarat uh, a, testele de rez, rezistență la activitățile seismice sau la eventualele accidente aeriene. Mai mult decât atât, iată, Comisia confirmă faptul că autoritatea responsabilă din Belarus nu este independentă. E clar că tot ceea ce se întâmplă acolo depinde de guvernul nedemocratic. Tocmai de aceea cer Comisiei să vină cu un plan de acțiuni comprehensiv în fața Parlamentului European care ar trebui să oblige Belarusul să respecte toate standardele de transparență internațională. Acesta ar fi un mesaj cât se poate de clar transmis Minskului și anume a, a, a, faptul că această instalație nucleară încalcă toate principiile normale. Așa ceva nu este de dorit în Uniunea Europeană. Una... Domnule Robe, există un așa albastru din partea domnului Arnon pentru dumneavoastră. L-acceptați? Sutinku. Yes. Thank you very much, Mr. President. Vă mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, tema aceasta este mult mai largă, nu este doar una europeană, este una de factură internațională. Uh, Ați spus multe despre așteptările pe care le aveți din partea Comisiei Europene în cazul dat. Ați vorbit de asemenea despre IAEO, dar n-ați spus clar care sunt așteptările dumneavoastră de la această Agenție Internațională pentru Energie Atomică? Ne-ați putea spune ce anume așteptați ca această organizație să facă? Vă mulțumesc pentru întrebare. Situația este foarte complicată. În primul și în primul rând, situl a fost selectat, dar abia după această selecție au fost invitați experții pentru a verifica și ei, evalua și ei uh, situl respectiv. Este vorba despre o decizie politică, așa cum sunt multe altele în contextul dat. Faptul că, iată, Belarusul promite să demareze testele de stres, dar nu o face, uh, Comisia, de asemenea, este indusă permanent în eroare. Comisarul a spus uh, că testele respective fuseseră deja încheiate. Belarusul este parte integrantă la o serie de convenție, prin urmare, la fel și Comisia Europeană și tocmai de aceea Comisia Europeană trebuie să verifice aplicarea standardelor. Domnul Etheridge. Agenția pentru Energie Nucleară monitorizează situația energiei atomice în întreaga lume sub auspiciile ONU. Acesta este un clar caz clar în care Uniunea Europeană este făcută din părți. Dacă în Belarus există o industrie care preocupă vecinii, este o chestiune care ar trebui să fie uh, gestionată de AIEA sau ONU. Evident, este vorba de o țară care dorească să aibă o industrie nucleară și asta se face cu respectarea regulilor internaționale. Eu sunt pentru intensificarea energiei nucleare în Regatul Unit și sper uh, ca tot ceea ce facem să se facă sub regulile AEIA, ca în cazul altor țări. Statele suverane trebuie să fie libere să-și dezvolte țara cum doresc, atâta vreme cât o fac în cadrul internațional în vigoare. A, dacă acest cadru este încălcat, Națiunile Unite trebuie să intervină. UE dorește să aibă influență. Uh, comerțul și cooperarea sunt o scuză, nu motivul pentru existența Uniunii Europene. Această organizație este disperată să intervină cu politici în viața vecinilor săi. Fiecare dintre dumneavoastră, ca state, națiune, trebuie să sprijiniți Agenția pentru Energie Atomică și să vă abțineți de la a vă implica în activitatea statelor suverane independente. Folosiți canalele internaționale existente și dacă ele nu funcționează cum trebuie, atunci folosiți Națiunile Unite. Acestea sunt convenții care trebuie să fie respectate de statele suverane. Cu toții trebuie să facă facem asta. Uniunea Europeană nu trebuie să facă ceea ce face, nu trebuie să acționeze ca o entitate unică, ca un fel de quasi superputere. Nu e nevoie de așa ceva. Avem legi, există entități care se ocupă de implementarea lor și dacă legile sunt încălcate pe un subiect așa de important, cum este energia nucleară, să folosim cadrul oferit de Națiunile Unite, autoritățile existente și să ne asigurăm că oamenii sunt protejați corespunzător în cadrul adecvat, fără a permite ambițiilor și manovrelor politice să intervină. Mulțumesc! Gracias. Mulțumesc, domnule Breton. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Catastrofele nucleare sunt una dintre cele mai mari amenințări pentru umanitate Accidentul de la Cernobâl din 86 și cel de la Fukushima din 2011 trebuie luate foarte în serios. De aceea este legitim ca Parlamentul European să-și facă griji în legătură cu siguranța centralei nucleare de la Ostroveț a cărei construcție este aproape încheiată de către Bielorusia și se eh, eh, pune în eh, funcțiune. Jurător că această centrală nu a fost supusă testelor de stres prevăzute în rezoluția Parlamentului European din 14 martie 2013. Acest test este totuși o precauție indispensabilă. S-a făcut de altfel după Fukushima la 145 de reactoare din Uniunea Europeană și la 20 de reactoare din afara Uniunii. Rezoluția din 2013 a dezvoltat astfel o cultură a siguranței nucleare în Europa uh, pe care Bielorusia ar face bine să o respecte. Este cu atât mai de dorit, cu atât centrala de la Ostroveți se află la doar 50 de kilometri de Vilnius, capitala Lituaniei. Siguranța nucleară face obiectul unei cooperări internaționale organizate sub controlul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică prin tratatul din 17 iunie 1994. Uh, Această cooperare internațională ar trebui să continue în cadrul Europei Națiunilor pentru care militez uh, din toate puterile. Uh, îngrijorările legitime privind centrala de la Ostrovez nu trebuie să fie instrumentalizate de Uniune pentru a ataca încă o dată Rusia. Bielorusia este un aliat al Rusiei care și-a creat acolo în 2015 o bază aeriană militară și nimeni nu ignoră faptul că Rusia a finanțat construcția centralei de la Ostroveț. Cer așadar Uniunii să nu profite de această afacere pentru a degrada și mai mult relațiile noastre cu Rusia. Corvin Miche. Mulțumesc, domnul Corvin Miche. Panu comisar. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, vreau să vă reamintesc că există diferite tipuri de, reactor, de reactoare. Mai ieftine, mai scumpe, mai sigure, mai puțin sigure. Nu știu ce înseamnă un reactor care îndeplinește standardele cele mai înalte. Dumneavoastră spuneți că reactorul din uh, Belarus nu este nici pe departe cel care se apropie de cele mai înalte standarde. Să nu uităm însă contextul politic al uh, discuției noastre. De ani de zile criticăm uh, Belarusul, uh, împingând astfel această țară în brațele Kremlinului. Uh, Lukashenko nu își dorește o apropiere de uh, Rusia, dar noi îl obligăm să facă asta. Domnul Zorinio. Falamos há poucos dias 30 anos da ocorrência da catástrofe nuclear în Chernobyl. Domnule președinte, de la 30 de ani de la dezastru de la Cernobâl, vedem că se construiește o altă uh, centrală la Ostroveț în Belarus, foarte aproape de Cernobâl, și asta a ridicat, uh, uh, a stârnit multe fantome. Cernobâlul și Fukushima sunt dezastre care nu respectă frontiere, care au ucis mii de oameni și care au afectat grav planeta. Începește noua centrală. Comisia ne-a spus că urmărește procesul și că uh, cetățenii europeni n-au motive să fie uh, îngrijorați. Uh, cred comisia, trebuie să o credem, dar nu pot să nu reamintesc că aceeași comisie este cea care n-a fost capabilă să uh, rezolve faptul că problema că 66% din centralele din Uniunea Europeană și-au depășit durata de viață. Noua directivă Euratom cere o cheltuieli de 330 de miliarde de euro cheltuieli pentru modernizarea uh, centralelor nucleare. Uh, și nu există decât o parte din acești bani, oamenii protestează, dar Comisia se spală pe mâini. Recent am pus o întrebare uh, comisarului Caniete în ce privește uh, centrala Almanach din Spania, de la frontiera cu Portugalia și mi-a răspuns că Comisia așteaptă notificarea privind transpunerea Uh, directivei uh, privind uh, noile surse de energie. Între timp, Spania se, trebuie să se asigure că totul funcționează în siguranță. Deci comisia nu este foarte proactivă, doar așteaptă și uh, să vadă ce se întâmplă și asta nu cred că e suficient. Începește siguranța noii centrale din Belarus. Uh, aș vrea să pot crede că comisia face tot ce poate ca să asigure siguranța acestor centrale și nu faceți asta la centrala de almanach. Domnul Henkel, domnule comisar, vorbim aici despre instalații nucleare nesigure sau potențial nesigure. Aș vorbi despre instalații nucleare sigure însă. Guvernul german uh, a decis să închidă toate centralele nucleare. Așa, o decizie marcată de panică. Uh, ce s-a întâmplat după aceea, însă uh, Germania, practic, a fost un lider al protecției mediului înconjurător și, în același timp, iată, elimină această sursă sigură de uh, energie. După aceea, inițial, uh, guvernul german vrea să fie lider, acum nimeni nu mai urmează, practic. Franța prelungește cu 10 ani uh, durata de viață a instalațiilor uh, lor nucleare și vor să construiască noi instalații nucleare. La fel și Statele Unite și Canada. În Belgia, centrala nucleară închisă Uh, cea aflată la granița cu Germania, este acum redeschisă. Uh, Japonia redemarează activitățile uneia dintre instalațiile sale nucleare. Uh, China deschide sau construiește 29 de instalații nucleare, una dintre ele chiar în Sudan. Uh, există din ce în ce mai multe instalații nucleare uh, la nivel mondial, în ciuda accidentului de la Fukushima. Uh, politica germană a dus la derive în domeniul stabilirii prețurilor la energia electrică. Politica Germaniei, practic, nu generează doar nesiguranță în statele din prejurul uh, săi, său, ci pur și simplu duce la creșterea prețurilor la energie uh, electrică. Haideți să luăm exemplul Suediei. Aveți un cartonaș albastru din partea domnului Buchner. Îl acceptați? Domnul Buchner? Domnul Buchner? Herr Henkel, ich wollte Sie fragen. Domnule Henkel, vreau să vă întreb dacă știți cât la sută din energia mondială este acoperită acum de instalațiile nucleare. Chiar puteți spune că energia nucleară contribuie la protejarea mediului înconjurător? Doar 3% din uh, cerere este acoperită de aceste instalații nucleare. Uh, în al doilea rând, ce ziceți despre cazul Krümel și Pulspital? Da, Spuneam deja că numărul de instalații nucleare la nivel mondial uh, crește. Spre exemplu, în China sunt construite 24 de noi astfel de instalații. Acolo se dă tonul. Uh, de asemenea, energia atomică nu generează dioxid de carbon și asta știe fiecare. Cazurile despre care vorbiți uh, dumneavoastră n-au nimic de a face cu reactoarele. Sunt în continuare de părere că instalațiile nuclear, nucleare din Germania sunt de departe cele mai sigure la nivel mondial. Libovic? Domnul Șelibovic. Mulțumesc, domnule președinte. Belarus își construiește instalațiile nucleare cu ajutorul Rusiei. Rusia, de altfel, va construi întreaga instalației. Și vor investi 1,5 miliarde coroane suedeze într-o primă fază pentru a construi această instalație. Totul se întâmplă într-un moment în care Belarusul depinde de un singur furnizor de energie în, raport de nou, în proporție de 90% și anume Rusia. Prin urmare, Rusia încearcă să folosească energia ca o armă, o armă pentru a influența alte țări și a le îndrepta în direcția care îi convine Kremlinului. Am văzut asta în Armenia, Kazastan, Lituania, Polonia, Georgia, alte țări și iată și mâine în Belarus se va întâmpla asta. Prin urmare, Parlamentul European trebuie să examineze acest proiect întâi de toate pentru că are o influență foarte mare asupra altor state și apoi și pentru că proiectul nu este în concordanță cu obiectivul de diversificare a surselor de energie. Prin urmare, Comisia nu trebuie să se prefacă n-ar fi nimic. Trebuie să evalueze consecințele geostrategice ale proiectului. Mulțumesc, doamna Sanchez. Mulțumesc, domnule Varcalser. Tragedia de la Cernobâl a afectat peste 2 milioane de beloroși uh, și, indirect, întreaga planetă. Poluarea nucleară nu cunoaște frontiere și are impact asupra noastră a tuturor. De aceea trebuie să avem o astfel de discuție. Se pare că nu învățăm niciodată din greșelile noastre. Când Belarusul își construiește o nouă centrală nucleară fără a face testele de rezistență prevăzute împreună cu Comisia și nici studiile de impact necesare. Comisia trebuie să invite Belarusul să nu se îndrepte pe o cale care are riscuri deja cunoscute și care deja i-au făcut rău trebuie să contribuie la un schimb radical în modelul energetic și în Uniunea Europeană. Jumătate din energia nucleară a lumii se produce în Europa. Avem venituri, avem tehnologii suficiente pentru a schimba acest model și un bun exemplu este Germania, care deja face acest lucru. E momentul să o facă și alte țări și Comisia să stimuleze statele membre către această direcție. Și, ca exemplu, trebuie să începem cu eliminarea centralelor care și-au depăsit deja limita de viață, cum ar fi în Garonia și Almaras, în Spania, pentru că sunt un risc. Un risc pentru viața noastră și pentru întreaga planetă. Mulțumesc! Domnul Javor. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Am uh, ascultat foarte multe comentarii importante și preocupări exprimate în legătură cu proiectul nuclear Belarus. Dar aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că în timp ce ne facem griji în legătură cu construcția aceasta în apropierea frontierelor europene, avem ceva de care ar trebui să ne facem griji în interiorul frontierelor Uniunii Europene. În Ungaria, țara mea, două noi centrale de tip rusesc vor fi construite în următorii ani aceeași tehnologie, aceeași construcție ca și la Ostroveț, <clears throat> în Belarus, tipul rusesc VVR 1200, reactoare de 1200. Deci un stat membru, Ungaria, a dovedit că are o înțelegere foarte flexibilă a legislației Uniunii Europene în ce privește proiectele nucleare. Și referitor la aceste proiecte nucleare din Ungaria, a fost un veto din partea agenției Euratom de furnizare pentru că uh, contractorul rus nu, era, nu respecta regulile Uniunii Europene. Este o încălcare continuă a acestor reguli din cauza lipsei de uh, uh respectarea legislației europene în ce privește achizițiile. Și există o uh, investigație legată de faptul că nu s-a făcut licitație uh, și uh, e posibil să existe acolo un ajutor de stat uh, pentru acest proiect. Și a fost un proiect pilot uh, care a fost complet lipsit de transparență. Și acest stat membru, Ungaria, a încălcat în mod intenționat regulamentul european în ce privește rezidurile nucleare atunci când uh, a trimis uh, aceste reziduri în 2013 în Rusia uh, cu incidente. Ați vi se pare că e o bună idee să-i lăsați să construiască o nouă centrală nucleară rusească în inima Europei? Domnule Avor, aveți o, un cartonaș albastru din partea domnului Jacovici. Îl așteptați, vă rog, domnule Jacovici? Hvala, gospodine Mulțumesc. În 1996, Croația a semnat uh, Convenția ESPO Spun acest lucru pentru că uh, tocmai ați spus uh, niște lucruri foarte bine cunoscute despre ce se întâmplă în Ungaria cu aceste centrale uh, cu tehnologie rusească. Nu credeți că și Croația ar trebui să fie implicată și să ia parte la toate aceste decizii pentru că este un stat membru? Nu credeți că Uniunea Europeană ar trebui să dezvolte o politică comună atunci când vorbim despre energie nucleară? să avem o strategie viitoare? Mulțumesc, mulțumesc pentru această întrebare. Sunt complet de acord că avem nevoie de o cooperare puternică între statele membre și începește acest proiect, uh, Zece uh, state membre au participat conform, conform Convenției ESPO în acest proces. Totuși, cred că nu Uh, dau uh, suficientă atenție statele membre acestei chestiuni, în spe- mai ales uh, Austria și Germania și-au exprimat preocuparea legată de acest proiect, dar aș vrea să rog statele membre, inclusiv Croația, să fie mai active în ce privește acest proiect. În țări mici, cum este Ungaria, investițiile nucleare nu sunt o chestiune care privește doar Ungaria, doar un singur stat membru. Domnule Piti Deios. Mulțumesc, domnule președinte. Energia atomică este o energie sigură, dar pentru a fi într-adevăr sigură trebuie să se ia măsurile de securitate potrivite. Trebuie să ne asigurăm că instalațiile nucleare construite la granițele Uniunii Europene respectă toate standardele de securitate. O astfel de instalație este cea de la Ostroveț, din Belarus. Avem o serie de rezerve. Nu știm dacă construcția a respectat în altele standarde de securitate valabile în Uniunea Europeană. Acest uh, caz, uh, practic, pune în discuție situația construcțiilor uh, de instalații nucleare demarate în, în fosta Republică Iugoslava Macedoniei, Albania și Turcia. În special Turcia este un caz problematic pentru că nu respectă condițiile internaționale, nu respectă obligațiile legate de teste și Turcia este o zonă seismică. Uh, tocmai de aceea, Uniunea Europeană trebuie să se asigure că instalația de la Ostroveți și celelalte respectă standardele internaționale din Uniunea Europeană. Doamna Ward. Uh, thank you very much. Vă mulțumesc, domnule președinte. Îmi pare rău că domnul Etridge a părăsit sala și nu dă dovadă de niciun fel de interes în această dezbatere extrem de interesantă, ceea ce dovedește că este extrem de ignorant, pentru că a sugerit că ar trebui să ne bazăm cu toții doar pe legislația internațională și ONU ca să fim în siguranță. Nu știe oare că cea mai puternică națiune din lume, Statele Unite, nu sprijină, de fapt, Curtea de Justiție Internațională ONU? Prin urmare, ce facem în acest caz? Și mulțumesc pentru vigilanță. Silența UE. Mă bucur să văd că Parlamentul a hotărât să discute siguranța instalațiilor nucleare din Belarus și Belarusul trebuie fără îndoială să efectueze toate studiile de impact și testele de rezistență cerute în acordurile internaționale și să garanteze tuturor vecinilor săi că mediul și cetățenii din regiune și chiar de mai departe sunt în siguranță, inclusiv eu, inclusiv domnul Etridge. Însă este un aspect uh, de ansamblu care trebuie avut în vedere. Energia nucleară implică și costuri și riscuri care sunt foarte greu de evaluat. Catastrofele umanitare și de mediu care s-ar produce în cazul în care ar avea loc un accident grav sunt imposibil de imaginat și am văzut direct uh, cât de dură este viața supraviețuitorilor uh, Fukushima. Există probleme de sănătate și mulți copii nici măcar nu se pot juca afară din teama de contaminare. De când sunt deputat am lucrat cu uh, Transparency International cererea unei securități nucleare sporite după Fukushima în 2011 și vreau să subliniem că trebuie să Uh, ne axăm întotdeauna pe transparență și siguranță nucleară și să sprijinim societății, organizațiile societății civile care doresc și promovează transparența. Industria energiei nucleare este, joacă un rol foarte important și există mari subvenții din uh, fonduri publice. De aceea redatoria de a colabora cu comunitățile gazdă și cu Nuclear Transparency Watch pentru a se asigura că se respectă cele mai stricte standarde. Mulțumesc!

Mulțumesc. Îmi pare rău că trebuie să vă întrerupt. Ați depășit cu câteva secunde. Domnul Scholz acum. Domnule președinte, domnule comisar, problema pe care o discutăm acum nu este doar una tehnică. Vorbim despre energia atomică și respectarea standardelor internaționale, și anume uh, Convenția de la ESPO și Convenția de la Arhus. Toate acestea trebuie să fie respectate. Uh, odată ce s-au anunțat planurile de construcție, formal Belarusul uh, s-a achitat uh, de, către, de o parte din responsabilitățile sale de raportare. Uh, Uh, însă, dacă Comisia Europeană nu este mulțumită de cele făcute de Belarus până în momentul de față, e momentul să ceară mai multe informații. Dar mă tem că contextul politic este mult mai important în contextul uh, acesta al instalației nucleare din Belarus. Uitați ce se întâmplă în Ucraina. Acolo nu, nu ne pasă deloc că durata de viață a, a instalațiilor nucleare este prelungită în ciuda faptului că instalațiile de acolo sunt uh, vetuste. Mi se pare că contextul acesta politic este deosebit de important și tocmai asupra acestui context nu primim răspunsuri clare din partea uh, Comisiei Europene. Mulțumesc. Urmează domnul Buchner. Mulțumesc foarte mult. Instalația de la Ostroveț, care este construită acum în Belarus, încalcă mai multe convenții internaționale. Spre exemplu, încalcă conferinția de la Arhus, uh, uh, încalcă obligația de demarare a unor teste de stres. Ați cumpăra oare o mașină care n-a fost testată? Dați-mi voie să menționez în acest context că reactorul de tip VVER 1200 nu oferă securitatea pe care o așteptăm. De ce? Pentru că reactorul poate fi greu uh, Uh, greu uh, readaptat și uh, adaptat condițiilor. În plus, mă tem că Belarusul nu înțelege care sunt consecințele financiare ale unor asemenea instituții, instalații. Nu înțelege de asemenea problemele legate de deșeurile nucleare. Ne puteți, domnule comisar, garanta că contribuabilul european nu va trebui să, fie, să plătească pentru toate lucrurile pentru care nu va plăti Belarusul? Urmează domnul Sani. Eh, Vă mulțumesc, eh, domnule președinte. Cu câteva săptămâni în urmă, pe 26 aprilie, am eh, comemorat cea de-a 30-a aniversare a catastrofei de la Cernobâl. Belarusul a fost uh, una dintre cele mai mari victime ale respectivului accident. Efectele uh, sunt uh, vizibile în continuare. Toate acestea dovedesc faptul că problema cu care ne confruntăm este una transnațională europeană. E important să ne uităm ce se întâmplă dincolo de granițele noastre, e important să ne asigurăm că securitatea acestor uh, institu- instalații nucleare, acestei insti- instalații nucleare este garantată. Din punct de vedere al politicii de securitate, această problematică nu este lipsită de importanță. Într-adevăr, Minskul este dependent de Moscova. Dependența energetică și securitatea energetică a Belarusului Uh, se, se încearcă uh, să fie aduse în secolul 21. Dar avem un stat, și anume Ungaria, care văd că se catabultează în uh, secolul 20. Spun asta datorită tehnologiei care se folosește acum la noul re- reactor de la Boci. Vreau să atrag atenția Comisiei Europene, dar și Parlamentului European asupra faptului că în Ungaria pare, uh, se pare că problema nu este evaluată la uh, dimensiunile sale reale. Fiecare nouă centrală atomică este o nouă rană adusă uh, construcției europene, Um, o construcție europeană care se bazează sau ne dorim să se bazeze pe energiile regenerabile. Nu-i așa? Energia atomică este un obstacol în calea ambițiilor noastre. Domnul Ujadovski. To nie jest debata... Domnule președinte, aceasta nu e o dezbatere cu caracter general. Aceasta este o dezbatere foarte specifică. Prin urmare, nu se poate discuta aici despre Uh, structura furnizării de energie în Europa și în ce măsură energia nucleară este utilă, necesară și mai departe. Aici e vorba de o investiție foarte precisă, de un proiect foarte precis, care este situat foarte aproape de frontiera cu Uniunea Europeană. Este un loc care este nevralgic, ca să spunem așa, și pentru Lituania și pentru Polonia și recunosc că sunt un pic uimit de răspunsul domnului comisar Uh, de parcă ar fi vorba doar de o investiție în plus uh, pe care ar trebui doar uh, să o evaluăm din punct de vedere tehnic. Mulți colegi au evocat catastrofa de la Cernobâl. Noi eram de cealaltă parte a cortinei de fier. Știm foarte bine ce înseamnă lipsa de respect pentru om și pentru mediu și desigur problema protecției uh, uh, mediului în acest uh, proiect strânește multe dubii, dar multe voci s-au ridicat pentru a sublinia rolul Rusiei. Este vorba de o investiție cofinanțată, de fapt finanțată de Rusia și știm foarte bine că investițiile rușilor sunt subordonate obiectivelor politice ale acestei țări. Și dacă Uniunea Europeană ar vrea realmente să se preocupe de securitatea întregului continent și să facă o adevărată politică uh, externă, ea nu poate să uh, treacă sub tăcere faptul că e vorba de o investiție rusească cu scopuri politice. Trecem la intervențiile Catch the Eye. Domnul Rageuschi. panie przewodniczący! powiem w dużym skrócie nie interesuje mnie skąd. mulțumesc domnule președinte eu am o intervenție foarte scurtă. Nu mă interesează de unde vin fondurile pentru această instalație nucleară din Belarus. Până la urmă, nu mă privește dacă Belarusul va vinde ulterior energie electrică generată în această centrală nucleară. Ce mă interesează însă sunt deșeurile nucleare, securitatea producției. Vom putea fi siguri în ceea ce privește zona de funcționare și aș vrea să subliniez într-un mod clar că elementele de securitate care sunt incluse în uh, întrebarea adresată comisie trebuie să fie neapărat explicate și clarificate. Aspectele care țin de economie sunt altceva, însă Comisia Europeană trebuie să folosească tot ce are la dispoziție pentru a uh, clarifica acest lucru. Mulțumesc, domnul Marias κυρία πρόεδρε η λευκορωσία είναι μια από τις πιο αναπτυγμένες χώρες της πρώην έσω Mulțumesc, uh, domnule președinte. Belarusul este una din cele mai subdezvoltate țări din fosta uh, URSS uh, și sigur că are nevoie de ajutor, dar asta nu ar trebui să ne facă să avem atitudine negativă față de ei. Evident, riscul uh, contaminării nucleare în cazul unui accident nu poate fi uh, Uh, păstrat în uh, frontierele unei singure țări. Știm asta de la Cernobâl și cu siguranță uh, construcția din Ostroveț ar trebui să fie foarte strictă, astfel încât Agenția Internațională pentru Energie Nucleară regulile acestei agenții să fie respectate. La fel ar trebui să se întâmple și cu Turcia, care acum construiește o centrală nucleară vis-a-vis -vis de dodecanez. Și avem uh, o grămadă de centrale vechi în Europa. Când o să vorbim despre aceste centrale care ar fi trebuit să fie, uh, centrala din Belgia care ar fi trebuit de mult să fie uh, scoasă din funcțiune? Mulțumesc foarte mult! comissário a segurança das instalações nucleares é uma questão da maior relevância Domnule comisar, siguranța centralelor nucleare este absolut esențială, fie că se află în afara, fie că se află în interiorul Uniunii Europene. Majoritatea instalațiilor nucleare din Europa, trebuie să recunoaștem, sunt uh, învechite și prezintă riscuri uh, pe care nu le putem uh, ascunde spre exemplu, centrala uh, spaniolă de la granița cu Portugalia, care s-a confruntat cu o serie de accidente, ne arată cât se poate de clar că trebuie să facem ceva pentru protecția oamenilor și a mediului. E nevoie de reguli cât se poate de clare privind uh, decontaminarea, eliminarea deșeurilor, uh, de asemenea, trebuie să trecem la energia uh, durabilă. Doamna Ro. Thank you very much, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Situația din Belarus în ceea ce privește energia nucleară trebuie într-adevăr să fie monitorizată și încă la nivel internațional și este important și imperativ să ne asigurăm că toate condițiile sunt îndeplinite. Eh, aș vrea să clarific faptul că există un aspect de principiu mai amplu care a fost scos în evidență în această dezbatere și anume faptul că există și alte organizații internaționale pe lângă Uniunea Europeană, pe care o și susținem de altfel. Uh, și în acest caz avem și Agenția pentru Energie Atomică și Națiunile Unite, care joacă un rol extrem de important, exact așa cum, într-un context mai amplu, din punct de vedere al politicilor, putem spune că G7, G20, NATO, FMI, uh, OMC, OCDE, Interpolul și multe alte organizații sunt organizații care trebuie să facă parte din acest proces. Și da, în Regatul Unit, dezbaterea se axează pe uh, apartenența acestei probleme de Uniunea Europeană. Ni se spune că dacă ne axăm doar pe acest uh, aspect, vom fi absolut iloc, izolați. Mulțumesc, domnul Sinadinos. Η κατασκευή πυρηνικού σταθμού στο Όστροβετς της Λευκορωσίας έχει τεράστια σημασία για την Centrala de la Ostrovets are o importanță foarte mare pentru politica energetică a Belarusului și a regiunii. Belarusul are posibilitatea să caute alternative energetice pentru că o, o mare parte din gazul pe care îl importă, îl importă din Rusia. Există dezacorduri între Rusia și Belarus uh, pe chestiunea deșeurilor, care și a construcției. Cred că Belarusul, ca stat suveran, poate semna acorduri nucleare fără nicio interdicție. Ce trebuie să ne preocupe este ca tot ce se petrece cu, în legătură cu siguranța centralelor, poluarea, toate aceste chestiuni trebuie să fie rezolvate cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică, dar totuși Belarusul trebuie să poată decide ca un stat suveran. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnule comisar, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați membri, dragi colegi, Dați-mi voie întâi de toate să vă mulțumesc tuturor pentru intervenții care ne arată importanța acestui subiect, pentru că vorbim despre siguranța și securitatea energetică. Aceasta este acestea sunt concluziile pe care vreau să le trag și o să mă refer la diversele chestiuni abordate pe durata discuției de astăzi. În primul rând, în ceea ce privește centrala Ostraveț. Aș vrea să subliniez Uh, un aspect pe care l-am spus și în partea introductivă. Comisia va continua să utilizeze toate instrumentele de care dispune pentru a se asigura că există, că sunt respectate cele mai stricte standarde de securitate existente la nivel european și internațional. Lucrul acesta nici nu intră în discuție sau în negocieri. Acesta este motivul pentru care prioritatea noastră acum este să ne asigurăm uh, de implementarea uh, testelor la Ostroveț cu respectarea specificațiilor europene. Comisia va informa Parlamentul în totalitate pe măsură ce lucrurile evoluează, ca de fiecare dată. Însă, dați-mi voie să explic lucrurile foarte clar. Multe dintre soluțiile menționate în această discuție au în vedere încheierea izolării energetice și finalizarea pieței energiei interne unice pentru europeană. În Lituania, ca și în toate statele baltice, asta înseamnă că trebuie să continuăm să facem eforturi pentru a asigura integrarea totală a pieței europene a energiei. Vestea bună este că se înregistrează progrese. De curând, am uh, început operațiunile de interconectare cu Lituania, Polonia și Suedia datorită legăturii LIPOL și uh, conductei Nord-Balt, care conectează statele baltice cu restul rețelelor europene. Și am avut o creștere de 4% în 2014 la aproximativ 22% în momentul de față, în ceea ce privește conectarea aceasta. În ceea ce privește gazele naturale, lucrăm la conexiunile cu Lituania în ceea ce privește GPL. Avem primul interconector pentru gaze naturale între regiunea de est a Mării Baltice și Europa continentală și când în 2019 se va încheia acest uh, proiect, regiunile baltice nu vor mai fi izolate din punct de vedere al alimentării cu gaze naturale, vor avea uh, o alimentare din surse diversificate și vor reduce astfel prețurile pentru, la nivelul consumatorilor. Progresul, în mare măsură, se datorează planului de interconectare a pieței baltice, care reunește toate statele baltice pentru a coopera în ceea ce privește integrarea regiunii în rețeaua europeană. Acesta este un exemplu cu privire la ce putem realiza dacă avem o piață energetică europeană integrată. Însă lucrurile trebuie duse mai departe și următoarea noastră provocare este să ne asigurăm că dezizolarea uh, statelor baltice și conectarea lor trebuie să fie făcută cât mai rapidă, conectarea cu piața europeană. Uh, dorim să avem o uniune a energiei care se bazează pe încredere și pe solidaritate, care se exprimă într-un singur glas atunci când dialoguează cu partenerii externi și care uh, Uh, nu face decât să asigure un cadru de furnizare a energiei sigur și stabil, de care cetățenii europeni au nevoie. De aceea, Uniunea Energetică este una dintre principalele priorități ale Comisiei și accentul nostru se pune în totalitate pe implementare. Dorim să lucrăm îndeaproape cu Parlamentul European pentru a transforma aceste dorințe în realitate. Mulțumesc pentru atenție! Mulțumesc, domnule comisar. Cu intervenția dumneavoastră se încheie și discuția pe acest punct și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi referitor la o scurtă prezentare a următorului raport. Avem eh, raportul doamnei Hoibuch referitoare la noua alianță pentru securitate alimentară și nutriție. De aceea îi dau cuvântul doamnei raportor 4 minute.